declarația de motive și poziția comisiei. Titlul va fi anunțat în procesul verbal. Există o perioadă de trei luni în timpul în care Parlamentul trebuie să-și facă poziția cunoscută și începe de mâine, 19 septembrie 2014. Procesul verbal uh, va fi supus aprobării Parlamentului la începutul unii sesiunii următoare și uh, sesiunea Parlamentului, ședința Parlamentului este închisă. Vă mulțumesc!